Yes, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la ședința Comisiei ITRE. Îmi cer scuze pentru întârzierea cu care începem, dar e grevă la aeroport. Iată de ce începem cu întârziere și de aceea uh, mulți uh, colegi au probleme de transport astăzi. mai sunt uh, alte anunțuri ale președintelui decât faptul că doamna Satori nu poate fi prezentă astăzi, de aceea voi conduce eu ședința. Și din deci, după cum am spus, doamna Satori nu poate um, prezida astăzi ședința Comisiei uh, ITRE. Primul punct de pe ordinea de zi este prezentarea studiului privind societatea de leasing sau societatea de tip leasing. Dau cuvântul acum domnului Filip Șepelman um, de la Institutul Wuppertal, o prezentare făcută inițial pentru Comisia Envi, dar am considerat că este de interes și pentru Comisia noastră. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi face aceeași prezentare ca și pentru Comisia Envi. Am pregătit o prezentare specială pentru dumneavoastră, pentru Comisia dumneavoastră dar voi folosi slide-urile. Însă doresc să profit de timpul pe care l-am la dispoziție pentru a sublinia aspectele care sunt de interes, mai ales pentru comisia dumneavoastră. Europa dorește o creștere inteligentă, durabilă, inclusivă. Dar modelele de producție și consum din momentul de față nu sunt nici inteligente, nici durabile, nici inclusive. Um, o tranzacție obișnuită funcționează în modul următor. Mergeți la magazin, cumpărați un produs, folosiți produsul, și apoi îl aruncați. Nu este un comportament foarte inteligent și are implicații majore. Într-un astfel de model de consum, faza cea mai importantă, cea mai de interes nu este Uh, prima fază, cea de cumpărare, uh, chiar dacă pentru unii consumatori este un moment plăcut, ci uh, faza de folosire a produsului este cea care prezintă cel mai mult interes. Și în momentul de față avem condiții cadru în care faza de folosire a produsului este din ce în ce mai scurtă. Asta arată practica. și, practic, în perioada dintre momentul cumpărării produsului și momentul aruncării lui, scade într-una. Uh, practic, trebuie făcute mai multe produse, se folosesc mai multe materiale, mai multă energie și, practic, modelul nu poate fi durabil. Faza de folosire s-a redus mult Uh, din cauza faptului că produsul se învechește. Acest lucru este prevăzut sau nu? De exemplu, echipamentul electronic conține elemente, piese construite în așa fel, făcute în așa fel încât să se uh, devină defecte după un timp. Deci acest lucru poate fi prevăzut uh, să se întâmple așa sau uneori acest lucru se datorează faptului că aceste piese sunt produse foarte ieftin și uh, sunt prevăzute pentru a fi folosite puțin. Un uh, exemplu bun în acest sens este um, este placa uh, dintr-un computer. Uh, e vorba de chipuri care costă, e făcută din chipuri care costă câțiva cenți. Dar uh, din cauza faptului că această placă se defectează, uh, calculatorul trebuie aruncat pentru că este prea scump să fie reparat. Și rata deprecierii produselor este calculată astfel încât să nu merite să se repare produsul respectiv. Produsul este aruncat uh, după um, un timp scurt de folosire. Acesta nu este cel mai inteligent comportament, bineînțeles. Um, un Alt exemplu este uh, butonul Home de pe iPhone, care uh, se strică des la acest produs. Produsul este făcut în așa fel încât uh, să se strice rapid. Deci, obiectivul cu care a fost concepută această piesă nu a fost acela de a fi folosită mult, ci de a genera consum. Um, astfel se creează o anumită mentalitate în rândul producătorilor, dar și în rândul consumatorilor. Este o mentalitate a aruncării la gunoi, a uh, produselor um, înlocuite rapid. Astfel se accelerează consumul. Nu este niciun model inclusiv pentru că se creează creștere economică și ocupare în țările din Asia, cu condiții de muncă uh, sociale și de mediu dubioase, um, iar uh, cheltuielile pentru reparare, reciclare și așa mai departe uh, um, sunt făcute de întreprinderi mici și mijlocii. Deci toate aceste cunoștințe privind repararea, servisul, uh, sunt uh, cunoștințe importante dar serviciul nu poate fi oferit decât local. Nu este uh, un serviciu globalizat, dar dacă se stimulează aruncarea produselor uh, în momentul în care se defectează, practic se pierd aceste cunoștințe uh, și se pierde și valoarea adăugată la nivel regional al acestor servicii de service. Se pierd și locurile de muncă la nivel local. Mai ales acum când avem atâta nevoie de ocupare pentru tineri, acest model uh, creeze, creează probleme. Deci, iată, nu este un model inclusiv. Societatea, conceptul societate, societate de leasing sau societate de tip leasing oferă o alternativă. Acest concept aparține uh, unei familii de concepte, uh, cum ar fi economia bazată pe punerea în comun. E vorba de uh, modele, concepte care creează sisteme produs-serviciu. Deci nu se, modelul nu se concentrează doar pe produs, interesul uh, nu este doar vânzarea produsului, ci vânzarea un, unui pachet, produs și servicii pentru agenții economici, dar și pentru consumatori. În domeniul business to business uh, există astfel de pachete, uh, dar din ce în ce mai mult există astfel de pachete și în uh, domeniul B2C, business to consumer. Deci, astfel de sisteme produs servicii Uh, se distanțează de modelele tradiționale de consum, adăugând servicii la un produs sau înlocuind un produs cu un serviciu. Și acest lucru este posibil. Adică produsul se materializează. Și um, activitatea se concentrează pe serviciu. Voi da două exemple în acest sens. De exemplu, în uh, domeniul B2B se, uh, există produse chimice, produse industriale, dar ele sunt foarte greu de, de tratat și uh, de aruncat mai ales. Și unii doresc să cumpere proprietatea um, produsului chimic, dar nu neapărat produsul în sine. Deci, practic, se vând sisteme în care uh, se oferă un produs, se vinde un produs, dar apoi se și recuperează produsul, se reciclează produsul uh, se, sau se curăță produsul și se, apoi se oferă din nou produsul altui client sau aceluiași client. Uh, este un model de afaceri interesant pentru că astfel o companie producătoare de uh, substanțe chimice poate vinde același produs de mai multe ori. Și acest lucru este interesant și din uh, punctul de vedere al gestionării materialelor. Un alt exemplu ar fi fotocopiile sau domeniul fotocopierii. Acesta este unul dintre primele domenii în care există astfel de sisteme, produse, servicii. Companiile nu mai doresc neapărat uh, să dețină un uh, copiator, un Xerox, companiile doresc să beneficieze de fotocopii. Și mm, aici s-au dezvoltat diverse sisteme, produs, serviciu, deci uh, o companie oferă un copiator în leasing, um, înlocuiește acest copiator din când în când și uh, dar oferă și serviciul, tonerele și așa mai departe. Ideea este că uh, copiatorul în sine va fi dematerializat pentru că se oferă doar un serviciu. Deci un număr de copii, de fotocopii pe o perioadă de timp. Deci consumatorul practic cumpără doar serviciul de fotocopiere, nu produsul în sine, adică xeroxul respectiv. Un alt exemplu Um, în um, domeniul serviciilor pentru consumatori. În regatul uh, țărilor de jos uh, există un uh, produs, um, e vorba de produsele electrocasnice, deci practic consumatorii nu mai cumpără aceste produse, mașina de spălat și așa mai departe este închiriată deci produsul nu este vândut, ci rămâne proprietatea producătorului. Acesta se ocupă de servis și apoi de reciclare. Acest lucru este interesant pentru producător, pentru că uh, poate să um, uh, uh, re reînnoiască uh, aparatul respectiv, să-l modernizeze, să, să-l uh, închirieze din nou. Uh, bineînțeles, interesul acestui model este doar pentru un mic număr de cicluri, pentru că, până la urmă, um, producătorul va vinde doar un serviciu dematerializat, pentru că, practic, vinde haine curate sau curățarea hainelor, spălarea hainelor de fapt, nimeni nu dorește, nu este <laughs> deosebit de mândru de faptul că are uh, o mașină de spălat. Uh, nu cred că uh, vă place foarte mult să spălați sau să călcați. Deci, ideea de a beneficia de un serviciu de spălare și călcare poate fi interesant. Deci, practic, uh, cineva să vă scape de această muncă Um, să, și să vă ofere haine curate și călcate după o anumită perioadă de timp. Pentru industrie acest lucru este interesant pentru că uh, aparatele practic rămân la producător. Din punct de vedere al mediului, uh, este un model interesant pentru că producătorul este cel care folosește aceste aparate în mod cel mai eficient pentru că astfel um, aparatele nu sunt folosite doar câteva ore pe săptămână, ci practic funcționează într-una. Sunt uh, ele beneficiază de un nivel maxim de servis uh, și vor folosi uh, mai puțină energie, mai puține produse chimice uh, și așa mai departe. Este și un serviciu inclusiv pentru că acest uh, Serviciul s-ar adresa mai ales familiilor cu venituri mici și creează locuri de muncă la nivel local, uh, mai ales pentru persoane uh, cu, uh, fără calificare sau cu puțină calificare. Deci, în acest studiu am prezentat mai multe modele interesante care par inteligente, durabile și inclusive și merită probabil să studiem mai mult aceste modele, aceste posibilități și vă doresc să prezint acum pe scurt principalele elemente interesante pentru această comisie. De... Mai întâi, nu putem obține o creștere inteligentă, durabilă și inclusivă cu abordarea dezvoltării și cercetării din secolul 20. Trebuie să, dăm, să, să avansăm în gândire. Um, toată industria europeană se bazează pe energie și pe materii prime care provin din alte părți ale lumii. Aceasta nu este doar o problemă de ecologie, ci și o problemă de securitate dar și o problemă economică pentru producătorul care trebuie să importe aceste lucruri. Și am văzut că prețul la materii prime fluctuează mult și acest fenomen prezintă probleme enorme pentru producătorii europeni. În Japonia, de exemplu, există politici care se concentrează pe uh, reducerea consumului, refolosirea și reciclarea produselor. Ceea ce înseamnă că e nevoie de mai multe sisteme produs-servicii, cu mai multă reparare, mai mult service, uh, mai multă refolosire a produselor și mai multă reciclare. Oportunitățile pentru întreprinderile mici și mijlocii, locale și regionale sunt evidente iată o soluție la modelul tradițional globalizat în care se aruncă totul, modelul tradițional al secolului 20. Există sisteme, produs servicii care sunt contraproductive. Nu trebuie să uităm acest lucru. Deci, ideea nu este să introducem orice sistem, produs servicii. Uh, trebuie să le introducem doar uh, în anumite condiții. Pentru că există în momentul de față sisteme produs-servicii care încurajează un consum sporit de uh, materiale sau de energie. Un exemplu este următorul poate unii dintre dumneavoastră aveți un contract uh, pentru telefonul mobil care vă permite să um, primiți un telefon nou uh, după perioadă foarte scurtă de timp, de exemplu 2 ani. Rezultatul este că ca, în calitate de consumatori, sunteți stimulați să aruncați la gunoi un produs care funcționează în continuare. Și o problemă este faptul că nu există neapărat un program de reciclare sau de refolosire al acelor telefoane. Deci, iată, este un sistem produs-servicii, dar practic se accelerează consumul uh, de materii prime și uh, de energie în economie. Știm că pentru, uh, pentru uh, producerea de uh, telefoane de ultimă generație se folosesc foarte multe materiale, pământuri rare, care sunt din ce în ce mai greu de găsit. Um, politicile actuale se concentrează mai ales pe tehnologii de exemplu, în domeniul energiei nucleare, biocombustibililor sau uh, um, autoturismelor electrice. Faptul că se concentrează pe anumite tehnologii, anumite produse nu a fost cel mai bun uh, model Trebuie să ne concentrăm mult mai mult pe E nevoie de mai multă eficiență în politice de dezvoltare uh, și cercetare. Aș dori să vă atrag atenția asupra uh, programului Orizont 2020, cum să atingem o creștere uh, inteligentă, durabilă și inclusivă. Aceasta este principala întrebare. Um, sistemele produs servicii sunt o soluție dar deocamdată știm foarte puține despre eventualelor efecte macroeconomice. În schimb, evaluarea tehnologică tradițională um, deci uh, e ușor, ne e ușor să evaluăm um, inovațiile tehnologice, dar ne este foarte greu să uh, evaluăm inovațiile sociale sau impactul asupra uh, mediului. Uh, nu știm uh, cum să reacționăm la aceste tranziții. De exemplu, folosirea internetului, servicii de leasing sau servicii financiare. Am observat în 2007-2008 faptul că știm prea puține uh, despre modul în care serviciile influențează economia din punct de vedere social, economic și de mediu. From transition management. Așadar, din gestionarea tranziției am învățat că trebuie să creăm uh, locuri pentru experimentare, pentru învățare și probabil că ar fi o idee bună ca programul Orizont 2020 să creeze astfel de spații de Uh, experimentare cu sisteme produs-servicii în contexte ca societatea de tip leasing, cu parteneriat de inovare între, între lumea de afaceri, um, lumea științifică și organizațiile consumatorilor ar putea să fie o oportunitate interesantă. Poate și alte instrumente similare ar putea fi interesante pentru a putea să învățăm mai mult despre modul în care putem să creăm aceste parteneriate pentru o societate de tip leasing, care ar putea oferi șanse pentru tranziția către o economie și cu o dezvoltare inteligentă, durabilă și inclusivă. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim și noi, domnule Sheppelman. Doamna Merkis a cerut cuvântul. Doamna Merkis, este persoana care a inițiat reuniunea noastră cu dumneavoastră de astăzi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Șepeman. Uh, din fericire nu am fost singura, au fost și alți colegi care au fost interesați de acest subiect și îl văd și pe domnul Florence, colegul meu din Comisia de Mediu, care este aici și a susținut și dânsul cererea pentru acest studiu. Ce e interesant este că atunci când ne uităm la inovație, vedem că nu produsele sunt motorul inovației, ci de obicei modelul de afaceri. Și noi, politicienii, um, ne uităm foarte mult la produse, produse high-tech, pentru că pe acestea le vedem noi ca fiind rezultatele inovării. Însă, am văzut uh, un studiu de caz foarte interesant al companiei Xerox, în care nu un produs nou, un fotocopiator, cu toate că era nou, nu acesta a fost inovarea, ci modelul de afaceri a făcut ca compania să ajungă la uh, standarde foarte înalte și la o foarte bună dezvoltare. Și de aceea eu cer ca Parlamentul European și toți politicienii să acorde mult mai, mult interes, mult mai mult interes modelului de afaceri ca motor al inovației. E vorba de un model care nu este doar un model de afaceri, ci un model pentru creștere. Și asta căutăm astăzi mai mult decât oricând, un model pentru creștere. Și dacă continuăm să creștem așa cum am făcut-o în trecut, atunci uh, ajungem în situația companiei Xerox, pentru că modelul nostru de creștere actual se bazează pe consum și pe um, creșterea producției, ceea ce înseamnă utilizarea mai multor materii prime, ceea ce duce la mai multe deșeuri și, uh, sigur, avem foarte multe produse de care nu avem nevoie, de fapt. Și uh, pentru că am încurajat creșterea producției, aceasta se îndepărtează tot mai mult de Europa către economiile cu un preț scăzut al forței de muncă, cum ar fi China. Deci, dezvoltarea prin creșterea producției nu este rezultatul la criza actuală. Așadar, domnule Șepelman, așa cum ați spus, avem nevoie de un model inclusiv care să susțină securitatea provizionării cu materii prime, să susțină de asemenea ocuparea locurilor de muncă și creșterea, dar o altfel de creștere decât până acum, pentru că creșterea structurală uh, este de epoca trecutului și acum trebuie să găsim un alt model de creștere. Sigur că acesta nu este un panaceu, nu există o soluție universală, dar ceea ce propuneți este o parte a uh, soluției, deci o mică piesă din puzzle. Sunt câteva elemente interesante în acest uh, studiu. De exemplu, se cumpără serviciul, așa cum ați spus, și am primit niște întrebări despre uh, acest studiu. Mă întreb dacă oare oamenii care au venituri mai scăzute își vor putea permite aceste lucruri? Sistemele acestea produs servicii sunt doar pentru o elită și cum anume vor motiva ele, vor impulsiona creșterea? Ce trebuie să facă guvernele pentru a stimula <coughs> aceste modele? De asemenea, am primit exemple foarte interesante um, în care nu s-a vândut, de exemplu, nu se vindeau becurile, ci serviciul furnizării de lumină. Producătorul, în acest caz Philips, dar nu vreau să fac reclamă aici, a trebuit să plătească și factura la energie, astfel încât să se asigure că vor fi utilizate becurile care consumă cea mai puțină cantitate de energie. Deci au uh, folosit uh, becurile de cea mai înaltă calitate pentru a nu trebui să uh, intervină și să repare sistemele. Deci vedem un echilibru între durabilitate și creștere, dar sigur că există și câteva capcane. În primul rând, dacă e adevărat, așa cum ați spus, că avem uh, un volum atât de mare de contracte de gestionat, ce facem noi ca, ca guvern uh, pentru a-i ajuta pe consumator să gestioneze volumul acesta de contracte? Oare consumatorul este pregătit uh, să poată să utilizeze acest uh, model? Pentru că există regulamente europene pentru uh, drepturile consumatorilor uh, care garantează uh, drepturile acestora um, întreb, deci, dacă cadrul juridic actual susține modelul de leasing pe care îl propuneți. Și apoi, oare sistemul nostru fiscal este în măsură să susține acest model? Și am văzut și că există o rezistență psihologică. De exemplu, în Regatul Unit am văzut că se închiriază, de exemplu, televizoare și în cele din urmă, exact consumatorii cu venituri mai mici au uh, trebuit să plătească facturi mult mai mari decât dacă ar fi cumpărat de la bun început uh, televizoarele. Deci, uh, cum se explică acest, modul în care acest model a funcționat în Regatul Unit? Mai am și alte câteva întrebări. N-am găsit acum foaia. Domnule Rode, există și o a doua rundă de întrebări și răspunsuri? atunci am să las celelalte întrebări pentru cea de-a doua rundă. Dar vreau să mai spun ceva pentru că știu că e comisia aici și un reprezentant de la Direcția Generală Mediu și vă mulțumesc că sunteți aici. E uh, un uh, subiect care um, care vizează și Direcția Generală Cercetare, Dezvoltare și Tehnologie, pentru că e vorba de un uh, context uh, digital Uh, de cunoștințe digitale de care, care sunt necesare pentru gestionarea astfel de, unor astfel de contracte. Și întrebarea pentru comisie ar fi cum poate comisia să abordeze acest subiect, cu ce măsuri de politică. Vă mulțumim, doamna Merchis. Acum, domnul Prodi. Eh, grazie, președinte, grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc uh, invitatului nostru și colegei uh, Merchis pentru inițiativă. Este, cred, uh, un studiu și o prezentare foarte interesantă din motivele deja menționate. Aș dori să adaug un motiv și anume Aveți interpretare? Întreabă domnul Prodi. Domnul Prodi reia. Dincolo de motivele deja menționate, interesul leasingului este acela de a disocia proprietatea de folosire. e încă se face un uz exclusiv, dar separarea ar putea fi mult mai rapidă. Trebuie să creăm condițiile pentru uh, folosirea resurselor, uh, o folosire mai intensivă a resurselor. Există și o tendință pe termen lung care poate fi pregătită de leasing și anume să se meargă spre o cultură a bunului comun și spre o cultură a folosirii, folosirii împreună a resurselor pentru a îmbunătăți și mai mult eficiența folosirii lor. Cred că este un uh, lucru, un fenomen foarte important um, care, alături de conceptul bunului comun, poate să ne ajute să tindem spre o societate durabilă. Deci, eu cred că aceste idei pregătesc această uh, Uh, avansare spre o societate durabilă, promovând un sistem de acces la resurse mai eficient decât sistemul de proprietate exclusivă. Deci, uh, acest, uh, această primă evoluție poate să pregătească o a doua evoluție care ar permite o folosire și mai eficientă a resurselor și mai durabilă. Folosire a uh, resurselor naturale uh, și uh, a instrumentelor uh, um, pentru ocupare. Domnul Florenț. Uh, Mulțumesc. Um, da, um, vreau să intervin în această discuție. Trebuie să vă spun că nu mă simt uh, foarte bine, mă cam doare burta, pentru că uh, mă impresionează acest studiu, dar eu sunt un mic întreprinzător și dacă mă uit la documentul acesta mă întreb ce, ce se întâmplă aici? Ce facem? Eu cred că e bine să faci propuneri, să recomandări, să dai sfaturi, să înveți din lecțiile trecutului. E clar că trebuie să îmbunătățim eficiența energetică, dar e foarte greu, ceea ce știți și dumneavoastră. Toate recomandările pe care le faceți dumneavoastră, nu, nu vreau acum să vă contrazic, dar din partea unui institut uh, de renume ca al dumneavoastră, vreau să știu care sunt următorii patru pași pe care trebuie să-i facem. Um, cum uh, pot eu să ajut întreprinzătorul care are 40, 50, 60 de um, lucrători și care are nevoie de uh, capital? Uh, știm deocamdată că dobânzile la credite sunt total contraproductive pentru leasing. Deci, întrebarea este ce trebuie să faci practic pentru ca acest renume destul de prost al leasingului să fie îmbunătățit. În țara mea, leasingul nu are uh, un renume prea bun. În momentul de față, doar cei care au mulți bani pot să-și permită leasingul. Fiul meu, care are 27 de ani, uh, are nevoie să folosească banii uh, pe, uh, pentru a-și plăti contribuția la sănătate și uh, cheltuielile de bază, nu are bani de leasing. Deci eu nu vreau să vă contrazic că leasingul ar fi uh, o soluție bună, dar cum putem să punem în practică? Danke, Herr Florence. And, uh... Mulțumesc, domnule Florence. Acum poate comisia ar dori să intervine și să răspundă întrebării doamnei Merkis. Vă rog. Uh, thank you, Chair. Um, good Mulțumesc. Bună ziua tuturor. From DG Environment, I'm the coordinator of the Sustainable Consumption Production Mulțumesc, domnule președinte. Eu coordonez uh, echipa de la DG Mediu care se ocupă de acest subiect. Ne interesează acest uh, raport, care mi se pare foarte interesant și foarte bine făcut. În ceea ce privește întrebarea specifică, ce măsuri de politică putem adopta pentru a promova uh, societatea de tip leasing? Aceasta este exact întrebarea asupra căreia reflectăm momentul de față la comisie. Și nu avem un mandat clar de a lucra la acest subiect, uh, în, dar um, mai degrabă lucrăm la modelul mai general de promovare a unui consum durabil. Și cred că sunt foarte multe subiecte care se leagă de acest, uh, de acest uh, aspect, durabilitatea produselor, informații către consumator cu privire la durata de viață a produselor pentru a schimba comportamentul consumatorilor pe piață și încercăm să promovăm acest lucru, mai ales în activitatea pe care o întreprindem împreună cu DG Sanco și încercăm să utilizăm instrumentele de politică existente, cum ar fi proiectarea ecologică menționată în studiu, pentru a introduce elementul utilizării eficiente a resurselor. De exemplu, de a introduce o condiție pentru îmbunătățirea durabilității um, anumitor părți și piese ale produselor, de exemplu în cazul aspiratoarelor. De asemenea, am înființat un grup de lucru pentru modelul de afaceri pentru eficiența utilizării resurselor, avem și o platformă la nivel înalt pentru utilizarea eficientă a resurselor și uh, sunt implicate mai multe state membre. În momentul de față nu putem să vă dăm um, răspunsuri uh, individuale, dar credem că societatea de tip leasing este o opțiune uh, care trebuie utilizată în diverse domenii pentru a avea o societate cu un consum mai durabil. Sigur, și fiscalitatea este un domeniu important, dar este o chestiune foarte sensibilă. Nu este ușor pentru Comisie să întreprindă acțiuni în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Sheppelman, aveți cuvântul. Oh, danke. Ähm, ja, Herr Florenz, ich äh, bin ja selber kein Unternehmer. Mulțumesc, domnule Florenz. Eu nu sunt întreprinzător și nu vreau să vă vând ceva. Dar cred că în momentul de față putem să observăm că în societatea europeană și în afara acesteia se schimbă foarte multe lucruri și în ceea ce privește uh, consumatorii. Există tot felul de burse de schimb de produse pe internet, uh, tot felul de grupuri care se ocupă cu reparații, întreținere. E o parte a economiei care este incredibil de dinamică. Și această parte a economiei nu a fost deloc luată în considerare în politica industrială uh, europeană. De asemenea, nu știm cum anume va evolua această economie care deja se formează de ani de zile și ce fel de efect va avea ea asupra restului economiei europene. Și mai ales în țările care sunt în criză, este un proces foarte palpitant de urmărit. Și eu vreau să apelez la dumneavoastră pentru ca această șansă care se conturează acum să nu fie ratată, ci să fie analizat în mod sistematic. Eu, ca om de știință, nu sunt în măsură să vă spun care elemente sunt uh, întru totul pozitive și care anume ar duce la o evoluție negativă. Pentru acest lucru avem nevoie de susținerea dumneavoastră. Noi putem doar să reacționăm în momentul de față. Și pot să vă spun cu siguranță că în momentul de față nu suntem în măsură să um, implementăm niște modele pentru a vedea cum vor evolua lucrurile. Am văzut uh, foarte clar în uh, vremurile crizei că uh, serviciile nu pot fi modelate nici în tehnologie, nici în lumea cercetării și științe. Și ce facem atunci? Uh, Există o știință care se numește gestionarea tranziției, care se ocupă de astfel de procese de tranziție în care uh, societățile se transformă, merg în direcții noi. Și aici putem să observăm doar, de aici putem să uh, deducem doar o singură recomandare. E nevoie de crearea unui uh, domeniu de experimentare pentru IMM-uri în domeniul uh, reparațiilor, Există o rețea de leasing a întreprinderilor din Europa. Există oameni de știință care de ani de zile se ocupă de astfel de, uh, de astfel de inițiative și aceste cunoștințe, cunoștințe trebuie uh, adunate, trebuie analizate și mă gândesc aici, în primul rând, la un parteneriat de inovare. Poate că în programul Orizont 2020 există și instrumente uh, mai potrivite, dar acesta ar fi pasul următor pe care l-aș recomanda eu. Deci cred că în momentul de față nu suntem în măsură acum să spunem aceasta este soluția sau care sunt uh, recomandările care sunt 100% în direcția bună. Tot ce putem să spunem în momentul de față este că um, se întâmplă foarte multe lucruri, oamenii nu mai vor să li se bage pe gât produse care se strică foarte repede, care trebuie să fie aruncate. Um, mentalitatea consumistă nu uh, mai prinde atât de bine la oameni. Și oamenii vor să aibă o, o mai mare putere. Sunt tendințe pe care le putem vedea, care au efect asupra economiei și din care trebuie să învățăm. Și cred că atunci vom putea să facem și niște recomandări mai bune. În ceea ce privește aspectul pe care l-a menționat domnul Prodi, într-adevăr, este un instrument foarte important sistemele produs-servicii, deci cuplarea mai multor servicii cu produsele tradiționale, într-adevăr, duc la un nou raport, la noi raporturi de proprietate și întrebarea este ce vrea de fapt consumatorul. Vrea neapărat să aibă o mașină de spălat sau mai degrabă îl interesează să aibă haine curate? Există multe produse de care nu avem într-adevăr nevoie și poate că am fi chiar mai fericiți dacă n-ar trebui să ne ocupăm de ele, să trebuiască să le curățăm, să le sortăm, să facem ordine în ele, să le schimbăm, să le ducem la reparat și așa mai departe. Și, într-adevăr, interesul consumatorului pe care îl împărtășim cu toții este acesta de a avea o mai bună utilizare a produselor, dar mi se pare că industria nu reacționează la aceste dorințe. Există anumite schimbări, sunt modelele pe care le-am menționat astăzi și pe care le ilustrăm în detaliu în studiul nostru. Acest tip de inovație, care deja are loc de mult timp, trebuie să fie observată și evaluată. Doamnă Merchis? Dank, voorzitter. Dank, uh, meneer Seppelman. Uh, eh, dank, collega's. Wat... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Seppelman, dragi colegi. E bine că discutăm aceste lucruri. Domnule Seppelman, dumneavoastră spuneți că noi, oamenii politici, activi în Uniunea Europeană, ar, am trebui să facem ceva ce nu facem încă. O serie de activități care sunt în curs, uh, noi metode, cum ar fi acest leasing economy, o nouă viziune. Deci sunt lucruri care se petrec și de care noi trebuie să fim conștienți. Potențialul este imens. În orice caz, dumneavoastră dați exemple de oportunități. De exemplu, ne spuneți uh, ce s-ar putea face în domeniul fiscal. Costul forței de muncă este ridicat, produsele sunt prea ieftine, energia și apoi materiile prime au și ele prețul lor, iar această politică fiscală pe care o menționați este de bună seamă ceva uh, ce noi nu putem să facem încă pentru că nu avem competențe în materie, deci va trebui să procedăm altfel. Uh, Comisia Europeană, reprezentată de, de Directorul General Mediu, se vorbește despre consumul durabil, dar e bine să avem și reprezentați din partea Comisiei Industrie E bine să avem consum durabil, dar și mai important este să sprijinim inovarea și noi modele industriale, e lucruri care, lucruri care încă nu se fac încă și sunt importante. Pentru că am avea o altă bază de plecare. Chiar și în materie fiscală, chiar dacă nu ține de prerogativele noastre, trebuie să vedem că, de exemplu, prin intermediul politicii consumatorului și prin politica contractuală am putea face ceva. Și apoi rețelele digitale. Nu știu dacă nu cumva comisarul Cron ar putea să se implice. Există o serie de contracte care de altfel se acumulează uh, pentru consumatori. Poate se poate face ceva în acest sens. Și, practic, iată, tot atâtea acțiuni pe care am putea să le întreprindem da, trebuie să luăm pulsul, pe de altă parte, trebuie luate măsuri pentru a reglementa lucrurile. Dumneavoastră menționați niște posibilități extrem de interesante. Știm că comisia lucrează așa pe căprării, deci eu zic că este totuși important ca diferitele directorate generale și diferiții comisari să colaboreze este chiar necesar. Deci o cooperare strânsă între directoratele generale la comisie și mi-ar place să avem uh, reacții exhaustive din partea tuturor comisarilor. Apoi, pentru toți cei care sunt interesați de acest proiect, pot să vă spun că avem și o versiune mai puțin științifică. De fapt, eu am redactat acest document, Societatea de Leasing pentru neinițiați. Așadar, în această carte puteți să găsiți lucruri care se fac deja de ceva uh, ani încoace. Michelin, de exemplu, nici nu mai face anvelope pentru camioane, ci se ocupă de altceva. Se ocupă de drumuri, de exemplu. Dar atunci când e vorba de a produce deșeuri, e vorba până la urmă și de politica deșeurilor, de reciclare. Putem să optăm pentru o, un autoturism electric prin leasing, însă știm bine că aceste autoturisme electrice nu sunt întotdeauna bine văzute sau chiar și leasingul nu este bine văzut. Bineînțeles că există lucruri care pot fi reciclate și altele care nu pot fi reciclate. Prin, a, prin această economie pe care dumneavoastră o preconizați, nu puteți să închiriați poate o canapea, ci o noapte pe o canapea Uh, pentru a dormi. Domnul Florent. Mulțumesc. Mai am o întrebare. Vreau și eu să-i mulțumesc doamnei Merchis că a preluat uh, inițiativa din Comisia Envi. În orice caz, subiectul este interesant și vreau să revin la întrebarea domnului Prodi. Dânsul a spus că vrem să Uh, creștem valoarea reciclării și dacă ne uităm într-adevăr la telefoanele mobile, am reglementat foarte multe lucruri. Dar în industrie nu se reciclează atât de mult. Dacă cumperi un utilaj de peste 30-40 de tone, nici nu poți să-l cumperi, trebuie să-l iei în leasing. Um, care ar fi Ă, stimulentele, care ar fi instrumentele de motivare pe care am putea să le dezvoltăm, astfel încât să ă, încurajăm efectul de reciclare, să încurajăm reciclarea în industrie. Și apoi, ă, o altă chestiune care mă interesează ca întreprinzător, modelul Michelin cu anvelopele Uh, sună foarte bine și cred că este bun, pentru că, până la urmă, serviciul este de mai bună calitate. Dar mă întreb, oare acest lucru nu atacă oarecum um, întreprinderile mici și mijlocii? Doamna Gutierrez? Mulțumesc. Mulțumesc. Am citit cu mare atenție acest document, am ascultat comentariile făcute și aș pune o întrebare. Aici avem de-a face cu o propunere care merge dincolo, mult dincolo de măsuri tehnice. E vorba de o adevărată revoluție culturală a mentalităților. E vorba până la urmă de un schimb, o schimbare de atitudini pentru că acest consumerism uh, nu face decât să epuizeze resursele noastre. Așadar, vreau să întreb, cum veți organiza tot ce ține de marketing? E vorba, până la urmă, de o nouă <laughs> viziune asupra vieții. Este ceva invers față de uh, atitudinea normală astăzi, acumularea bunurilor, posedarea acestora o viziune foarte diferită de ceea ce este, față de ceea ce este accesibil și ce nu este accesibil. Cum vom schimba asta? E vorba până la urmă de o schimbare majoră și ne, chiar ne puneți la dispoziție mai multe soluții. Mulțumesc! Bun, aceasta a fost ultima rundă de întrebări. Domnule Șepelman, vă dau cuvântul ca să răspundeți. Yeah, okay. um... Ja, also die schwierige Situation, in der, der wir waren, als wir die... Da, atunci când am făcut studiul, eram într-o situație dificilă. Și anume, am văzut că uh, în ceea ce privește societatea de leasing existau doar uh, atitudini pro-contra. Și uh, am avut senzația că se cere să spunem, uh, da, e o inovație pozitivă care trebuie susținută sau mai degrabă are efecte negative. Și cred că, având această perspectivă de ansamblu, am reușit să învățăm și să aducem o nouă calitate în acest uh, studiu, și anume faptul că am spus că sistemele produs servicii pot să fie productive în anumite condiții, dar există și situații în care sunt contraproductive. În domeniul telefoniei mobile am avea un exemplu. Putem să ne imaginăm ca pe viitor să se încheie contracte uh, de telefonie mobilă care să aibă un aspect de leasing și care să fie permise doar dacă se sunt uh, acompaniate de anumite condiții privind reciclarea. În momentul de față ne aflăm în situația în care uh, lumea științifică uh, nu mai știe exact cum anume pot putem să reciclăm în mod eficace uh, telefoanele mobile. Nu există un răspuns uh, clar la această chestiune. De aceea mi-e greu în momentul de față să vă spun ce instrumente ar trebui folosite. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun în momentul de față este că trebuie să analizăm aceste inovații, aceste servicii produs, uh, aceste sisteme produs servicii și să ne gândim care au efecte negative și de ce, uh, de ce nu sunt nici inteligente, nici durabile, nici uh, inclusive, deci uh, contravin strategia Europa 2020. Acesta cred că ar fi un criteriu bun de selecție. Și după o astfel de evaluare putem să spunem cum am putea să încurajăm această, aceste inovații. În momentul de față, și în politică, dar și în lumea științifică, suntem supra-solicitați. Adică în momentul de față nu putem să evaluăm în mod adecvat aceste uh, sisteme. Există o evaluare tehnologică, dar nu există o evaluare uh, socială și nu există nici capacitatea necesară pentru a face această evaluare. Uh, știm, știți că coordonăm, coordonăm în momentul de față un astfel de proiect. Am adunat cele mai bune institute din Europa pentru a vedea, pentru a studia uh, cum am putea să cuantificăm, să evaluăm interacțiunea între dimensiunea socială și cea tehnologică. Și cred că aici trebuie să găsim niște soluții. Și societatea de tip leasing ar fi un proiect pilot excelent pentru a uh, aborda uh, foarte țintit această dimensiune. Domnule Scheppelman, vă mulțumim pentru prezența și pentru prezentarea dumneavoastră, niște idei foarte interesante. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi astăzi și haideți să-l aplaudăm pe domnul Scheppelman. Facem o pauză de un minut și apoi continuăm. the next meeting program is the consideration of the draft opinion on the budget and the draft... Urmează discuțiile privind bugetul. Domnul Buticofer urmează. Danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să spun de la bun început, înainte să intru în detalii, că ne aflăm uh, într-o situație care nu este foarte clară. Comisia, așa se aude, ar vrea să întocmească, să adopte bugetul, bun, să întocmească bugetul în iunie în acest an, dar nu a făcut declarații oficiale în acest sens și în continuare acest lucru depinde de anumite decizii. Deci, dacă acest lucru va fi posibil sau nu, rămâne de văzut. Prima decizie trebuie luată de COFIN. În trialogul de pe 6 mai s-a ajuns la un compromis privitor la bugetul pentru anul 2013, care să totalizeze 11,2 miliarde în plus în două tranșe și acest compromis în trialog este foarte controversat la nivel politic. Marea Britanie uh, nu vrea să mai dea nici un euro în plus la bugetul european și anumite țări ca Germania, uh, Franța, Danemarca, Danemarca uh, pun la îndoială nivelul plăților. Deci, deocamdată, este îndoielnic dacă se va ajunge la un acord sau nu. Dacă nu se va ajunge la un acord, atunci, dacă înțeleg bine declarațiile din diverse părți, avizul conform al Parlamentului la cadrul financiar multianual și la uh, plafoanele pentru costuri prevăzute în acestea, probabil că nu va fi obținut uh, foarte ușor. Și acesta ar fi cel de-al doilea pas. Deci chiar dacă Ecofinul ajunge la un acord, în al doilea rând, Parlamentul trebuie să-și dea avizul pe marginea cadrului financiar multianual și a plafoanelor și doar apoi Comisia poate, într-adevăr, să pregătească proiectul de buget pentru 2014. Așadar, acesta este contextul. Și în acest context vreau să subliniez consecințele pe care le au discuțiile uh, privind cadrul financiar multianual pentru uh, planificarea uh, financiară care ne vizează pe noi. Reducerile de la rubrica 1A sunt de 38 de miliarde de euro și acestea vizează multe, multe politici care sunt esențiale pentru strategia Europa 2020. Să vă enumăr doar câteva uh, lucruri. Costurile pentru mecanismul conectare Europei sunt reduse cu 25%, pentru energie 44%, pentru ICT chiar uh, cu 89%. Procentele pentru Galileo sunt reduse cu 10%, pentru Copernicus cu 35%. Orizont 2020 pierde în total 10 miliarde, deci mai mult de 12%. Erasmus pentru toți pierde aproximativ 15% și programul COSME rămâne la 2 miliarde, deci mai, mai puțin de 50, cu mai puțin de 50% față de prima propunere. Și Dată fiind, acest, date fiind aceste reduceri și mai ales reducerile pentru programul COSME, mă întreb dacă oare uh, am făcut bine să cerem uh, mai mult din bugetul COSME pentru instrumentele financiare. Noi am ținut legătura foarte strâns cu pre, uh, comisarul Tajani și am spus că vrem aceste uh, fonduri și dată fiind reducerea aceasta, mă întreb, eu cred că ar trebui să stăm să ne gândim dacă mai are rost să facem acest mini-program cu fondurile pe care le alocăm. Și există și domeniul care nu are nicio reducere, și anume domeniul nuclear. Bun, pentru unii e o veste bună, pentru alții e o veste proastă. Am știut, domnule Royal, că pot să vă fac o bucurie astăzi. intervenții fără microfon din partea celorlalți vorbitori din sală. Mai există un punct asupra căruia vreau să vă atrag atenția, pentru că aici avem un dezacord cu Comisia. Consiliul, în concluziile sale, a vorbit despre faptul că pentru Erasmus și Orizont 2020 trebuie să existe creșteri reale, deci creșteri în termen real față de nivelul din 2012. Acest lucru nu este uh, luat în considerare de comisie în uh, proiectul de buget, ceea ce nu mi se pare corect și aici ar trebui să avem o discuție. Și un punct care încă nu este clar unde există niște idei bune, dar care deocamdată nu au avut succes, este dacă am putea oare să utilizăm flexibilitatea de care vorbim cu toții pentru a um, compensa puțin reducerile dramatice de la rubrica 1A. Deci am putea să avem o prioritate pentru rubrica 1A atunci când putem să utilizăm uh, marja de flexibilitate, astfel încât uh, să existe un oarecare automatism, uh, o, o, un flux automatic al fondurilor către rubrica 1A. Acest lucru e deocamdată în aer, nu e foarte clar și de aceea s-ar putea să fie bine să ne pronunțăm foarte ferm în acest sens. Proiectul de aviz va fost transmis și el conține punctele despre care am vorbit și punctele asupra cărora suntem cu toții de acord. Vreau să vă atrag atenția că în trecut întotdeauna am fost cu toții de acord indiferent de poziția noastră individuală referitoare la anumite proiecte de infrastructură. Deci am fost cu toții de acord că marile proiecte de infrastructură să fie finanțate în afara bugetului CFM, deci în afara mecanismului de flexibilitate, pentru că dacă nu, marile proiecte de infrastructură nu vor face decât să mănânce și mai mult din banii pentru prioritățile de la rubrica 1A pe care noi le susținem. Uh, ultima observație la acest uh, aviz este aceea că e nevoie de o mai bună coordonare a guvernanței uh, între Uniunea Europeană și statele membre în ceea ce privește cheltuielilor. Uh, și în cele din urmă calendarul. Pe 21 mai trebuie depuse amendamentele până la ora 12. Pe 31 mai, dacă binevoiți, vor fi discutate primele recomandări uh, pentru proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Deci acestea trebuie depuse până în 31 mai, cât mai repede posibil, astfel încât comisia să poată să um, ia poziție. În uh, trecut am utilizat uh, practica următoare, și anume am susținut doar proiectele pilot care au primit o evaluare pozitivă din partea comisiei și dacă propunerile vin prea târziu, atunci evaluarea nu se va mai putea face. Apoi, pe 20 iunie, comisia noastră va vota mandatul pentru negociere și, uh, de asemenea, votul în Comisia pentru Bugete este prevăzut pentru 27 iunie, iar votul în plen pentru iulie. Săptămâna trecută am avut o discuție cu raportorii din umbră, cu raportoarea din Comisia pentru Bugete, care ne-a prezentat prioritățile și care susține prioritățile din proiectul nostru de buget. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc domnule Butikofer. Acum dau cuvântul doamnei Iordan în numele grupului PP, pentru că domnul Rubic nu este aici, dânsa îl înlocuiește. Mulțumesc, domnule Rubic. Domnul Rubic mi-a cerut să mă exprim în numele dânsului. Aș sublinia trei aspecte principale în primul rând, negocierile pe bugetul 2014 nu sunt ușoare. Cadrul financiar multianual 2013-2020 nu a fost încă hotărât, sunt lucruri care au fost deja menționate. Nu știm ce sume vor fi disponibili pentru bugetul 2014 și Comisia nu a putut să vină cu un proiect de buget pe 2014, el nu va apărea uh, în curând. A doua observație, ce privește programul Orizont 2020, după câte știți, Comisia a propus un uh, buget de 18 miliarde și după summitul de pe, pe 18 februarie s-au hotărât niște reduceri, probabil până la 7 miliarde Domnul Rubic spune că trebuie să avem suficiente fonduri pentru finanțarea acestui program Orizont 2020, adică 100 de miliarde pentru perioada 2013-2020 și deci acest lucru să se reflecte așa cum trebuie în bugetule, bugetele anilor viitori. În acest sens, ITRE trebuie să insiste pe o finanțare suficientă și pentru programul COSME, adică 5 miliarde în cadrul financiar multianual și partea care îi revine așa cum trebuie și pentru bugetul 2014 din motivele deja menționate. Și eu aș dori să fac două observații nume propriu. În primul rând, aș sublinia importanța proiectelor Erasmus, pentru că e vorba de o legătură directă între politicile europene și cetățeni. Este un program important, așadar. Și apoi, infrastructurile. Știm bine că aici s-au făcut niște reduceri foarte, foarte substanțiale și vreau să vă avertizez în sensul că infrastructura energetică este deosebit de importantă dacă dorim să avem o economie cu practic zero emisii de dioxid de carbon, deci nu putem să acceptăm astfel de reduceri bugetare. Ori găsim finanțare adecvată ori înseamnă că, de fapt, scopurile noastre legate de reducerea emisiilor nu sunt deloc serioase. Mulțumesc în numele socialiștilor, doamna Herzog. Nu pot să vorbesc în numele socialiștilor pentru că nu sunt raportor din umbră pe acest dosar, totuși am ceva de spus. În primul rând vreau să, să-l felicit, bineînțeles, pe domnul Beautycoffer și salut angajamentul său de durată, tot ce înseamnă chestiuni bugetare. Voi depune amendamente în numele socialiștilor sau cu alți colegi sau în nume propriu. Cred că trebuie să fim deosebim de, deosebit de serioși uh, atunci când depunem avizul nostru pe marginea acestui buget 2014. În primul rând, aș începe cu punctul 2, regretăm profund faptul că Consiliul a redus cu 38 de miliarde, etc., pentru cadrul financiar multianual. Vreau să vă spun că nu există o propunere juridică clară din partea Comisiei. Cei au făcut un fel de calcul prezentat pe un tabel Excel, deci nu este o propunere cu caracter juridic, legal. Și chiar dacă ea ar veni, trebuie să o respinge pentru că ea contravine concluziilor Consiliului, care au arătat foarte clar uh, ce se spune, ce trebuie făcut pentru Orizont 2020, Orizont 2020 și că nu se poate să dăm mai puțin bani pentru cercetare pe 2013 și că suma acum propusă este mult mai mică. Pentru că cei pe acum apare în alt capitol și așa că sunt foarte, foarte nemulțumită în sensul că concluziile Consiliului nu menționau cercetare minus CIP și atunci trebuie să facem această deducere. Și atunci nu credem că acești șapte miliarde își au locul așa cum ni l-a spus, cum a spus Comisia prin tabelul său Excel. În orice caz, trebuie să fim vigilenți. Este foarte clar că uh, autoritatea bugetară este comisia și nu noi. Noi nu putem noi să venim cu bani, Consiliul are răspunderea principală, el trebuie să-și asume răspunderea și uh, să acopere până la urmă costurile reale. Sunt de acord cu raportorul. Atunci vorbește despre flexibilitate, însă aș dori să spun comisia că trebuie să găsim o soluție de planificare a colectării acestor sume și mă refer la cercetare, la orizont 2020. Da, se vor face niște cheltuieli, dar apoi trebuie să vedem cum găsim banii și cum, ce proiecte vor fi finanțate. În caz contrar, nu vom primi niciun șfanț de la Consiliu și știm bine care sunt uh, procedurile bugetare. În ceea ce privește modificarea bugetului 2012, Anul acesta se va încheia cu deficit. așa da. pentru 2014 trebuie să ne asigurăm că nu vom avea noi, nu vom genera noi vreun deficit. Așadar, nu trebuie ca capitolele noastre să fie deficitare anul acesta și Parlamentul nu trebuie să accepte așa ceva. Dacă Consiliul Uh, vrea să o facă, trebuie să-și asume pe deplin răspunderea. Uh, mă bucur, deci, că s-a depus multă muncă pe acest uh, proiect și în ce privește bugetul 2013 și cadrul financiar multianual, trebuie să vorbim într-un singur glas. Așadar, trebuie să știm foarte clar asta atunci când depunem amendamente și chiar aș zice să fim puțin mai duri în discuțiile cu Consiliul, pentru că trebuie să spunem Consiliului că pe moment nu suntem mulțumiți de cum abordează ei această treabă. Mulțumesc. No. Okay. Uh... Domnul Chichester nu dorește. Domnul uh, Prodi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și colegului Butikofer pentru raportul său. Nu mi-e ușor să abordez acest subiect pentru că eu am votat împotriva bugetului, <coughs> mai ales uh, pentru că nu sunt de acord cu logica pe care se bazează acest buget. Deci, s-a prevăzut, se prevede a priori un procent uh, din uh, PIB-ul european uh, cu care trebuie să funcționeze Uniunea Europeană. Eu aș dori să se folosească procesul invers, adică mai întâi să se hotărască ce trebuie să facă Uniunea Europeană și apoi să se estimeze cât costă asta. Și astfel, în consecință, să se ceară un buget uh, pe măsură. Mie îmi pune problemă punctul 6, la care se spune se spune trebuie finanțate în afară și în completarea bugetului CFM. Deci nu sunt de acord cu partea um, care spune în afara și în completarea bugetului cadrului financiar multianual. Iată, cu ce nu pot fi eu de acord. Mulțumesc. Ms. Gutierrez Cortines. Doamna Gutierrez Cortines are cuvântul. Mulțumesc. Mm, comentariul meu nu se referă direct uh, la document, uh, dar vreau să spun următorul lucru. E dificil de obținut banii, dar e și dificil de uh, cheltuit acești bani în mod optim. În trecut nu am controlat suficient rezultatele, adică modul în care au fost cheltuiți banii. De aceea e nevoie de condiționalitate. Dar Mm, se poate se mai poate spune un lucru și fac referire aici în legătură la, la ce s-a spus în legătură cu Erasmus. Um, cred că trebuie să intrăm mai mult în detaliu în legătură cu criteriile pe care uh, le folosim. E nevoie de mai multă condiționalitate și de o mai bună cooperare între instituții. Dacă o persoană care are o bursă de cercetare poate fi plătită de la alt buget sau pot să existe mai multe proiecte pentru aceleași investiții, de ce fondurile structurale nu ar putea ajuta pentru bursele Erasmus? Pentru că e vorba de formare aici. De ce nu putem beneficia de mai multe fonduri COSME care să fie integrate mai ușor poate că unele regiuni uh, cheltuiesc prost banii și ar putea o face mai bine în cadrul programului COSME. De ce nevoie de un efort de integrare, de inteligență, de imaginație și de o mai bună gestiune, cu criterii clare, eficiente, pentru a sprijini proiectele prioritare, cum sunt, de exemplu, cele în favoarea IMM-urilor insist asupra următorului lucru. Există fonduri pentru asistența tehnică, dar totuși statele membre nu cheltuiesc bine acești bani și nici regiunile. Eu aș dori um, să extindem uh, uh, asistența tehnică la acțiuni de inginerie financiară pentru a putea transfera fonduri dintr-un loc în altul în mod eficient, dar și pe baza unei condiționalități și pe baza unei criterii clare. Merci, Domnul Odi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Trei observații în legătură cu liniatul 3. E vorba de plafoanele pentru 2014 și nivelul din 2013. Putem să fim cu toții de acord că acum vorbim doar în credite de plăți și nu în legătură cu vechile noțiuni de uh, plafoane uh, de angajamente de plăți. Uh, Uh, ministrul britanic a cerut șefilor de state și de guverne să vorbesc uh, numai despre credite de plăți pentru perioada 2014-2020. Eu cred că această perioadă dificilă de tranziție între 2013 și perioada următoare, cred că suntem, trebuie cu toții să cădim de acord că vorbim despre credite de plăți și noi. Comisia ne poate face un mic document în legătură cu situația creditelor de plăți pentru sfârșitul perioadei sfârșitul anului 2013. Vă pun această întrebare pentru că a fost raportor pentru al șaptelea program cadru la jumătatea lui și am um, ajunsesem la 52 sau 53 de miliarde pentru această perioadă. Puțin bani au fost cheltuiți la început, pentru că la început când se lansează programele nu se, nu se folosește o mare parte a finanțării și rămâneau cam 10 miliarde de uh, euro pe an. Acum pregătiți uh, cererile de ofertă care trebuie publicate uh, pentru data de 1 iulie și care este situația. Avem cele 10 miliarde la dispoziție sau la presiunea guvernelor uh, veți avea bugete mai, mai mici și deci la sfârșitul 2013 credite de plăți mai mici. Eu aș dori să știu care vor fi creditele de plăți pe 2013 pentru cercetare, pentru cercetarea științifică. O altă observație legătură cu liniatul 6. Sunt absolut de acord în legătură cu formularea. Există un, confins, un consens politic în legătură cu următorul lucru. Aceste investiții pentru ITER, Galileu și așa mai departe nu trebuie să afecteze bugetul de funcționare eu personal am făcut o propunere, dar n-am obținut sprijinul unei majorități Uh, ca Uniunea Europeană să aibă o secțiune de investiții, adică aleșii locali, mă înțeleg cu siguranță, există întotdeauna o secțiune de funcționare și o secțiune investiții. Aici se spune, trebuie finanțate în afara uh, cadrului bugetului CFM, uh, s-ar putea înțelege din afa- în afara logicii comunitare și am avut deja astfel de, de probleme. O ultimă observație în legătură cu liniatul 7 și coordonarea între statele membre și Uniunea Europeană. Da, e nevoie de ea, dar cred că trebuie să adăugăm aici autoritățile locale, adică regiunile și așa mai departe, pentru că este interesul nostru ca, în primul rând, domeniul cercetării, să existe trei niveluri. Uniunea Europeană, statele membre și nivelul regional sau de land sau de provincie. Deci, să existe cele trei niveluri uh, în investițiile publice și de o coordonare între ele. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Odi. Domnul Odi a pus anumite întrebări comisiei, dar nimeni nu reprezintă director generală buget din comisie astăzi aici, așa că cerem comisiei să răspundă domnului Odi în scris. Vă dau cuvântul domnule Butecofer pentru a încheia discuția. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru observații. Se pare că toată lumea este de acord că dorim să năsprim regulile, dorim să facem mai multe pentru a promova prioritățile cu care suntem cu toții de acord de ceva timp încoace. Întrebarea este cum putem uh, să adăugăm curaj și uh, fapte la vorbe, pentru că tot spunem că dorim să facem mai multe, dar nu facem. Și titlul 1A cumva suferă de pe urma faptului că în acest Parlament nu există un uh, lobby pentru cercetare și dezvoltare la fel de uh, puternic ca lobbyurile pentru agri și regii. Uh, acesta este adevărul. În Consiliu se întâmplă același lucru. Iată care este rezultatul. Deci, dacă dorim să facem mai multe, trebuie să acționăm în mod curajos. Un exemplu, domnul Rubic vorbește despre 5 miliarde pentru COSME. Acesta este un obiectiv lăudabil. Liberalii, PPE-ul și grupul nostru suntem de acord cu acest obiectiv. În cadrul negocierilor privind COSME, conducerea domnului Kreuzmann a fost cu toții de acord Um, cu această prioritate, dar trebuie să avem o poziție mai fermă la trilog. Trebuie să spunem clar Consiliului că nu se poate ajunge la un rezultat final în trilog dacă nu doresc uh, să cedeze aici. Negociem dacă vom obține cel puțin 60% pentru facilitatea financiară este deja o solicitare foarte modestă și nici aici Consiliul nu dorește să cedeze. A, dar trebuie să facem mai multe, să fim mai fermi, nu doar să spunem aici că dorim să fim mai fermi. Acest lucru înseamnă că trebuie să ne schimbăm abordarea și cantitatea de eforturi la trilog. Dacă toată lumea este de acord să ne sprijine, putem să o facem. O a patra observație. Nu sunt deloc de acord cu solicitarea domnului Rubic de 100 de milioane pentru Orizont 2020. Aici nu e, nu e o negociere între sindicate și angajatori în care se cere uh, mult pentru a se ajunge la un rezultat intermediar. Eu cred că dacă dorim mai mult, trebuie uh, să sprijinim uh, suma prevăzută de comisie. Deci să sprijinim cele 80 de milioane uh, pentru că uh, există cifre care mm, sprijină această solicitare, explică de ce e nevoie de 80 de milioane și nu mai mult sau mai puțin, uh, dar a cere mai mult fără justificare nu ajută la nimic nu aceasta este strategia cea mai bună. Mulțumesc! Thank you very much. As... Mulțumesc! Așa cum a spus domnul Butikofer uh, în introducere, amendamentele pot fi depuse până pe până marți, pe 21 mai, ora 12. Și uh, termenul limită pentru propuneri indicative de proiecte pilot este vineri o observație, spune domnul Pudicofer, în legătură cu absența unui reprezentant al Comisiei pentru a dialoga cu noi. Nu cred că este un comportament acceptabil și adecvat din partea Comisiei. Da, spune președintele, puteți face această observație, sunt de acord cu dumneavoastră. Vom transmite Comisiei această observație. Mulțumesc. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. E vorba de microgenerare, generarea de electricitate și căldură la scară redusă. Propune um, a domnului Merchis, propunere de rezoluție. Doamna Merchis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am observat în acest mandat că am fi, făcut, am fi putut face mai multe pentru a încuraja modalități alternative de a produce energie, inclusiv de cetățeni. Am vorbit mult despre strategii pentru 2030 sau 2050, dar au existat puține inițiative legislative până acum. Sper că Comisia și Comisarul vor promova un lucru în acest mandat și anume faptul că nu trebuie neapărat să se ia măsuri de anvergură pentru a fi măsuri eficiente. Și Uh, acest lucru este valabil pentru uh, înfurnizarea de energie pe scară redusă, adică uh, puțin și puțin împreună pot însemna mult. Capacitatea de furnizare de energie pe scară mică mm, nu a fost încă suficient studiată sau exploatată și cred că pentru a exploata potențialul furnizării de energie pe scară mică la scară mare. Uh, pentru asta e nevoie de un studiu în legătură cu potențialul acestui sistem, uh, în legătură cu barierele în care acestui sistem uh, și pentru a vedea cum se poate schimba paradigma. Am pus, de ce am făcut o întrebare în legătură cu micro în general de electricitate și căldură la plenară. Eu am pregătit un mic raport pentru a crea baza pentru această dezbatere. Aș dori mai întâi să se facă un studiu în legătură cu capacitatea privind furnizarea de energie pe scară redusă, capacitatea rețelelor uh, pentru uh, a înghiți uh, aceste, uh, aceste energie generată pe scară mică, care încă nu uh, se poate ușor încadra în voltajul mare prevăzu, uh, generat de producătorii mari de energie, iată probleme care încă trebuie rezolvate. În ceea ce privește sărăcia în energie, uh, se observă că uh, mulți chiriași nu pot să-și controleze eficiența, eficacitatea energetică sau factura de energie. Dacă aceste persoane și-ar putea produce propria energie, situația lor din punctul de vedere al uh, energiei și această sărăcie uh, în ceea ce privește energia s-ar putea schimba mult. Grecia și Italia au capacități mari de producere de energie solară și totuși um, această capacitate încă nu este suficient exploatată. Există multe bariere, unele la nivel local, altele la nivel național, dar și bariere la nivel european. Și acestea există la nivel tehnic, cum ar fi la nivelul rețelei, dar și în faptul că politicile în domeniul energiei sunt diferite în statele membre, stimulentele fiscale uh, sunt diferite între state membre, unele chiar demotivează și uh, Această inițiativă uh, este complementară raportului Buzek privind piața internă a energiei. Este foarte important să se să se permită operatorilor să investească în rețele, dar și să sprijinim stimulentele și inițiativele locale. Să vedem dacă microgenerarea de energie sau uh, generarea de energie la nivel mediu, la nivel de district, uh, este posibilă și poate fi încurajată. Atât Comisia cât și statele membre trebuie să aibă un rol mult mai activ în facilitarea uh, microgenerării de energie. Acestea trebuie să se regăsească în uh, mixul uh, uh, european în domeniul energiei în viitor. Um, vom coopera cu toți la acest raport. Uh, termenul pentru amendamente este 28 mai. Thank you very much. And the next on the mic is Salvador Cedo Il Alabar. Domnul Il Alabar? Nu, se pare că nu dorește să ia cuvântul. Doamna Fiona Hall vrea să ia cuvântul. Sunt aproape sigură. Vă rog. Mulțumesc. Și mulțumesc uh, doamnei Merkis pentru această inițiativă pe care și-a dorit-o de atât de vreme. Cred că vine la momentul oportun această inițiativă, pentru că atunci când vorbim despre energii regenerabile în general, microgenerarea are mai multe avantaje. În primul rând, este eficient, foarte eficient să consumi energie acolo unde o produci în același loc. Și atunci când folosești energie acasă, cel mai bine și mai eficient este să o și produci tot la tine acasă. Este, de fapt, și metoda cea mai ieftină de a obține energie. Și este încă și mai bine pentru persoanele care nu pot să își permită investiția inițială atunci când, de exemplu, montezi un uh, panou solar, poate că nu ești la început, nu ești la început proprietarul acestor panouri, dar poți să beneficiezi această energie. E vorba deci de locatari. Uh, avem resurse în acest sens. Avem acte legislative în ceea ce privește energia clădirilor și am putea să avem uh, nu numai clădiri care nu produc emisii, ci și clădiri care produc electricitate. Și chiar și atunci când nu consumi nimic, poți să fii producător de energie și să dai această energie în rețea. Dar cred că nu e vorba numai de gospodării aici, ci și despre rolul acestei producții de energie pentru comunitate. Există motive, să zicem, cu caracter social. Comunitățile, practic, au o anumită viziune asupra propriului rol pe care le pot juca în ce privește combaterea efectelor schimbărilor climatice. Și văd asta și în uh, rândul alegătorilor mei. E vorba de scheme hidroelectrice la scară mică sau mai mare. Este clar că e vorba aici de planificare uh, și am văzut exemple de orașe, primari care ne-au spus că au reușit să facă niște lucruri foarte interesante în acest sens pentru a putea reduce emisiile de gaze cu efect de seră în rândul comunităților lor respective. Și totuși aș avea abordare ușor diferită de ce a spus doamna Merkis asupra unui aspect, și anume partea legislativă. Cel mai important este să vedem ce avem deja, poate nu neapărat nouă legislație, avem acea directivă privind energiile generabile din 2009, să ne asigurăm că ea este implementată așa cum trebuie. Iar ceea ce privește procedurile administrative și accesul la rețea, asupra cărora Comisia și prezentat un raport, în aceste documente s-au arătat că există încă blocaje în aceste domenii, deci e nevoie de voință politică pentru a depăși aceste obstacole. De asemenea, atunci când uh, ne gândim cum să revizuim schema de stimulente pentru regenerabile, nu e bine să ne gândim numai la uh, ce își dorește doamna Merkel și Marea Nordului sau proiecte de învergură din sudul Spaniei, ci la cele proiecte micro care vizează uh, gospodăriile, să ne gândim care sunt stimulentele în acest sector, ce poate ajuta gospodăriile în acest sens și tot din de vedere al punerii în aplicare. Mă gândesc la acele contoare. Există o situație chiar bizară în anumite țări, în multe țări, și anume că mulți produc energie în aceste țări, dar nu se știe cât au produs, cât au introdus în rețea mari operatori nu le dau date reale privitor la ceea ce s-a produs, ceea ce s-a consumat de multe ori. Uh, nu se dă credit pur și simplu pentru această producție de energie. Deci mi-aș dori ca aceste aspecte să figureze cumva în raport. Aștept să le discutăm în, pro- în continuare. Cred că se pot face multe cu această microgenerare și cred că e vorba de un subiect care poate în trecut n-a fost abordat în mod suficient de consistent. Domnul Prodi. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc în mod deosebit colegei Merkis pentru această inițiativă, care cred este foarte importantă. Sunt absolut de acord uh, cu uh, poziția dânsei și doresc să adaug un aspect derivat din uh, implicarea mea în problematica mai generală a adaptării la schimbările climatice. Fiecare metru pătrat al teritoriului nostru trebuie să beneficieze de dezvoltare durabilă, pentru că altfel vom fi victimele unui adevărat dezastru de mediu care se va accentua. Din acest punct de vedere, pentru mine, microgenerarea de energie este o modalitate de a crea un cerc virtuos între producerea de energie uh, și uh, păstrarea uh, sau uh, durabilitatea teritoriului. De exemplu, uh, în gestionarea apei um, cascade mici pot fi folosite pentru producerea de energie, de exemplu. Deci, iată, se poate acorda o, o atenție sporită uh, acestei resurse care este apa, um, permițând o dezvoltare durabilă a râurilor, uh, dar um, se poate Uh, promova o abordare echivalentă în domeniul biomasei, în domeniul pădurilor. Uh, astfel se poate crea acest cerc virtuos pe, pe care, pe de o parte, uh, să se conserve resursele, teritoriul și, pe de altă parte, să se producă energie, dând astfel agricultorilor posibilitatea de a fi adevărați agenți de conservare a mediului în teritoriu. Cred că această Ehm, abordare este importantă, eh, precum, așa cum sunt importante progresele în domeniul distribuirii energiei pentru a se, acord, eh, eh, a se acorda importanță sporită microgenerării de energie. Un număr mare de sau creșterea numărului producătorilor de energie la nivel micro uh, pot uh, să um, ajungă la o cantitate importantă împreună la nivel macro. Uh, dar e nevoie de îmbunătățiri în gestionarea rețelor de transport pentru asta. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Herzog. Mulțumesc! Domnule președinte, uh, se pare că sunt hiperactivă în această uh, după masă. Doresc să o felicit pe doamna Merchis pentru această inițiativă. Președintele o roagă pe doamna Herzog să schimbe, să, să orienteze microfonul spre dânsa. Um, reiau. Deci, o felicit pe doamna Merchis pentru inițiativă și adaug două lucruri. Pe de o parte, cred că aici nu e vorba doar de uh, întreprindere mici și mijlocii, despre uh, utilizatorii la distanță, uh, dar uh, cred că se pune și, și problema folosirii energiei în parcuri naturale, în zone mai, mai greu accesibile. Deci, de generarea de energie în zonele de recreere, unde nu se poate ajunge cu rețelele tradiționale de energie. Sunt absolut de acord cu asta. În țara mea, micro generarea de energie sau microechipamentele, mai ales pentru gaz, sunt uh, folosite mult. De exemplu, în casa mea de vacanță beneficiez de uh, Wi-Fi uh, pe bandă largă, dar nu am acces la rețeaua de gaz. În legătură cu aspectele legislative, Cred că e nevoie de o legătură între acest document cu documentul uh, domnului Buzek în legătură cu potențialul pieței interne pentru sectorului gazului, sectorul gazului și energiei. Cele două trebuie abordate împreună. Cred că este foarte clar că trebuie să depășim limitele rețelei. pentru a folosi mai bine aplicațiile la distanță și microgenerarea. Um, în um, următorul mandat, în următoarea perioadă legislativă, Comisia ar putea să ne facă propuneri pentru piața internă pentru a include și aceste inițiative. Mulțumesc! Eh, Mișuri. Euh, la Foarte pe scurt, euh, aș dori să o felicit pe doamna Merkis pentru demersul său Vă rog să folosiți propriul microfon, spune președintele. Deci să o felicit pe doamna Merchis pentru inițiativa sa, pentru că am putea avea o strategie europeană în acest sens și aș spune și eu ce a spus colegul Pro din ceea ce privește microcentralele hidroelectrice. Avem senzația că s-a oprit cumva dezvoltarea acestor hidrocentrale mini. Căile fluviale europene sunt numeroase și în ce privește partea muntoasă, aceste caracteristici ne permit dezvoltarea ne permit uh, dezvoltarea acestor uh, tipuri, uh, acestor tipuri de centrale, acolo unde este cazul. Deci, există o serie de microcentrale astăzi pe piață și atrag atenția că asta ne poate ajuta inclusiv ceea ce privește fluxul peștilor din aceste căi fluviale sau acestor râuri. Așadar, aș spune că configurația continentului nostru permite cumva dezvoltarea în acest sens, dar e nevoie însă de voință politică. Doamna Merkis, asta mă aduce cu gândul la faptul că avem nevoie de o definiție a microgenerării, pentru că dacă ne uităm la întrebările puse dumneavoastră, la trimiterea uh, către cuvintele domnului Oettinger, comisar Oettinger, se tot vorbește despre clădiri, eficiență energetică. Am putea să credem că vorbim numai despre clădiri, dar de fapt nu, e vorba de ceva mult mai general în ceea ce privește microgenerarea, poate să fie energia eoliană, poate să fie cea hidroelectrică, etc. Deci o definiție mai cuprinzătoare ar fi salutară. Vă mulțumesc! Comisia, Doriți să adăugați ceva? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnei Merkis, pentru raportul său și pentru că a pus accentul pe microgenerare. Comisia este de acord că aceasta nu a constituit obiectul unor acte legislative propriu-zis, nu înseamnă că e un subiect uitat, pentru că multe acte legislative astăzi acoperă subiecte care se leagă strâns. Sunt foarte importante pentru microgerare. Aș sublinia câteva dintre acestea. Unele au fost chiar menționate în cursul discuției, de altfel. În primul rând, rând directiva privind energiile regenerabile. vorbim despre microgenerare, vorbim clar despre panouri solare, despre sisteme deci, uh, solare, pompe, microturbine eoliene, proiecte de biomasă la scară mică, din cadrul gospodărilor, etc. Deci instalații care sunt acoperite deja prin directiva uh, energii regenerabile. Și această directivă și obiectivele constrângătoare pentru 2020 acoperă aceste lucruri, plus alte aspecte importante din directivă care se referă la accesul prioritar la rețea, la obligațiile statelor membre de a reduce obstacolele administrative, toate aceste lucruri se aplică direct și microgenerării. Apoi, există elemente importante și în legislația de tip piață internă actuală și care sunt pertinente pentru microgenerare. De exemplu, actualmente avem acele coduri de rețea care sunt în curs de dezvoltare și va avea energia produsă prin microgenerare generare va fi afectată de aceste măsuri. Și apoi încă un aspect subliniat în raportul doamnei, doamnei Marquez în ceea ce privește operatorii și aceste lucruri apar în directiva privind piața electricității. Deci există acte legislative, poate nu suficient să zicem de solide, însă legislația există. Și un ultim act legislativ pe care l-aș menționa este directiva privind eficacitatea energetică și aici m-aș referi la mecanismele de tip uh, micro-CFP și la obligațiile pe care le-au statele membre de a promova acest tip de microgenerare. În sfârșit, contoarele, contorizarea, lucrul care a fost menționat aici, uh, poate că nu este ceva suficient de robust de punct de vedere al uh, desfășurării pe teren a contoarelor, mă refer la ceea ce apare legislația actuală, însă este tot ce am, ce am putut să facem până acum în acest sens și care afectează, bineînțeles, și microgenerare. În general, împărtășim părerile cum că acest subiect uh, vine la momentul oportun. Ne vom apleca cu atenție asupra recomandărilor făcute. Comisia însăși are anumite recomandări și suntem de acord cu siguranță că microgenerarea va juca un rol din ce în ce mai mare în viitor, în producția de energie, de electricitate, și ne gândim și la orizontul de după 2020, dar și până, până în 2020. Avem și perspectiva 2030 pe care o discutăm în acest moment. Rezoluția așadar este oportună. Mulțumim, doamne raportor, pentru activitatea sa și Comisia va da un răspuns complet în momentul în care vom ajunge acolo cu procedura. Mulțumesc! Domnule raportor, doriți să concluzionați? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor, mulțumesc Comisiei Europene, mulțumesc pentru implicarea de care dați dovadă în acest subiect, în această dezbatere. Sunt de acord cu doamna Hall Poate că nu e nevoie de legislație nouă și de aceea am vrut să pun accentul pe acest subiect aparte în contextul viitorului nostru energetic. Pentru că, așa cum a spus și Comisia, el încă nu a beneficiat de un tratament uh, special sau anume, așadar uh, trebuie să știm dacă avem sau nu la dispoziție instrumentele care să ne permite să sprijinim această parte din uh, perspectiva noastră energetică. Și de aceea am cerut în raport să se facă un studiu exact pe acest subiect, în sensul e nevoie de legislație. Aici, în ce măsură avem nevoie de ea? Sau legislația actuală este uh, suficientă? Deci e bine să știm uh, ce parte de legislație se aplică astăzi, ce poate fi modificat, etc. Mulțumesc și domnului Prodi și domnului Odi pentru că se concentrează pe microhidroelectricitate, e un subiect extrem de interesant și care este practic un subiect de nișă actualmente. Prospectele sunt deosebit de interesante, perspectivele, mă scuzați, dar nu știm încă cum va evolua situația. Mulțumesc uh, doamne Herzog pentru sprijinul său. Sunt și eu de acord, ca și dumneavoastră, că pentru a proteja natura, dar și pentru a da acces celor care nu au un acces propriu-zis la o rețea clasică, este important să avem producție de energie locală. Și cred că viitorul furnizării energetice va avea loc la nivel local. Mulțumesc Comisiei și pentru că a menționat directiva privind eficiența energetică, Parlamentul a fost cel care a adăugat uh, subiectul uh, respectiv, atunci, mulțumesc și colegilor care au menționat acest lucru pentru că putea să fie un subiect uitat și este bine că s-au făcut atunci modificările care se impuneau. Vă mulțumesc! Thank you, Ms. Merkis. Uh, the deadline to table amendments, uh, amendment Mulțumesc. Data limită pentru amendamente este 28 mai, o marți, la 12. Deci, pentru rezoluția privind microgenerarea, următorul punct de pe ordinea de zi este vorba de gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a licențelor multiteritoriale în domeniul muzicii online și așa mai departe. Raportor, domnul Berlinger. Vă dau cuvântul. Grazie, președinte. Noi exprim... Mulțumesc, domnule președinte. Ne exprimăm avizul, um, avizul Comisiei ITRE la raportul um, pentru care Comisia competentă de fond este, iuri, este jurii, mă scuzați. Uh, Deja în mandatul trecut, Parlamentul și-a exprimat uh, poziția în favoarea reformării uh, sistemului drepturilor de autor. Apoi s-a cerut, uh, societatea a cerut din ce în ce mai mult o intervenție la nivel legislativ. Piața a crescut mult, mai ales în difuzarea muzicii, muzicii pe internet, um, care a atins dimensiuni enorme. Europa nu este uh, în avangardă în acest progres și pentru că lipsește legislația la nivel european. Cel puțin uh, nu este de actualitate, nu este la zi. Um, am avut o dezbatere marcată de Um, un conflict între două uh, ideologii. Pe de o parte, dreptul de acces liber uh, la conținut și, pe de altă parte, drepturile artiștilor, autorilor um, la, uh, retribu- la o retribuție pentru conținutul respectiv. Și, deci, această opoziție între cele două ideologii nu au favorizat um, o logică rațională care să apară și să gestioneze sistemul. Dar faptul că a crescut mult piața la nivel cantitativ, pentru că cifrele uh, la, care, s-au, care, la care, care au fost atinse în difuzarea mugicii pe uh, internet a făcut absolut necesar o legislație în domeniul dreptului de autor. Încă nu s-a definit uh, natura acestora și Comisia a tergiversat mult înainte de a face o propunere legislativă, până la urmă a făcut o propunere de, de directivă care a fost primită în mod pozitiv de operatorii din sector, mai ales directiva pentru gestionarea dreptului de autor, deci care nu include tot, întreaga materie a dreptului de autor. Ea a fost primită bine și uh, există astăzi o posibilitate reală de succes la acestei uh, propuneri. E vorba de o gestionare colectivă care să ofere un instrument nou pentru o mai bună gestionare a sectorului muzicii online în Europa. Este foarte importantă prima parte a directivei, care um, gestionează transparența și bună guvernanță în aceste societăți de gestionare a drepturilor de autor. Și avizul are obiectivul uh, de a facilita funcționarea noului sistem. Eu mi-am permis ca din partea Comisiei ITRE uh, să prezint, spre deosebire de Comisia Jurii, nu un aviz strict care se refere la aspectele juridice, ci să abordez directiva din punctul de vedere al unor aspecte importante în economia digitală. E vorba de nediscriminarea între organismele europene de gestionare colectivă, între furnizorii de servicii online și agenți și față de organisme din țări terțe și aplicarea regulilor inclusiv pentru microentități. Comisia competentă pe fond juri um, a avut o dezbatere în Parlament în legătură cu această directivă. Obiectivul este să se încheie dosarul în acest mandat, pentru că el este prioritar pentru dezvoltarea economiei digitale. Este esențial pentru uh, finalizarea pieței unice dar și din punct de vedere impactului politic pe care l-ar avea în uh, dezbaterea mai generală privind drepturile de autor. În acest mandat, uh, instituțiile europene de mai multe ori nu au răspuns adecvat um, în domeniul legislativ uh, al copyright-ului. De aceea e nevoie de măsuri legislative, este urgent să se ia măsuri legislative în acest domeniu și cred că astfel noi putem face un pas înainte în reforma copyright-ului în Uniunea Europeană pentru uniformizarea pieței unice digitale. Sunt sigur că comisia noastră um, va interpreta pozitiv așteptările um, uh, artiștilor, uh, creatorilor de conținut și utilizatorilor din întreaga Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului raportor. Acum are cuvântul din partea PPE-ului doamna Corola. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi să spun că este foarte important faptul că în sfârșit avem această propunere de directivă, pentru că este o primă încercare de armonizare a standardelor operaționale a drepturilor colective la nivel european. Deci, propunerea uh, se înscrie într-o direcție bună și ppe ul sprijină majoritatea conținutului ei. Mă bucur de faptul că raportorul, domnul Berlinger, a acordat atenție deosebită faptului că uh, toate organizațiile de gestionare colectivă trebuie să respecte aceleași standarde, inclusiv cele comerciale și cele din terțe. Am un aviz pozitiv și în legătură cu amendamentele care protejează societățile colective mici și mijlocii. Una dintre principalele mele preocupări fost legată de nivelul detaliului în propunere există riscul suprareglementării sau reglementării excesive, dar domnul raportor a recunoscut acest risc și deci cred că suntem de acord și în legătură cu acest aspect. Avizul ITRE și amendamentele raportorului sunt bine gândite. Aș dori să comentez următoarele aspecte. Recunoașterea faptului că prevederile directivei nu trebuie să aducă prejudiciu uh, legislației din statele membre. Specificarea anumitor părți care se aplică în domeniul drepturilor colective, organizațiilor uh, de gestiune a drepturilor colective din țări terțe și sugestiile pentru îmbunătățirea protecției societăților colective mici și mijlocii și a accesului lor pe piața internă poate nevoie de discuții suplimentare legătură cu anumite aspecte inclusiv accesul la um, rezolvarea disputelor, care să poată, fi, să, fie, să poată fi la dispoziția utilizatorilor dacă e nevoie. Trebuie să existe o anumită responsabilitate aici. Trebuie să existe un sistem, un mecanism de rezolvare a uh, litigilor uh, cât mai eficient. Pe baza anumitor consultări aș dori să propun noi amendamente în legătură cu următoarele aspecte. Trebuie să ne asigurăm mai întâi că prevederile directivei nu uh, aduc prejudiciu formei juridice uh, alese de statele membre pentru organizațiile de gestiune a drepturilor colective. Acest lucru este relevant în cazul Finlandei, în care societățile colective se tem că actul uh, Um, asociațiilor colective, uh, care a reprezentat un cadru excelent până acum, să trebuiască modificată sau nivelul um, detaliului să nu respecte principiul subsidiarității și proporționalității. În plus, voi propune amendamente mai mici în legătură cu următoarele aspecte. Nu am decis încă forma finală a amendamentului, dar cred că trebuie să mai discutăm conceptul autorizării exclusive. Din câte am înțeles eu, autorizarea neexclusive, neexclusivă riscă să complice lucrurile și uh, să uh, facă să scadă transparența. În legătură cu regulile care nu pot fi puse sub semnul întrebării, societățile colective trebuie să asigure distribuirea veniturilor în proporție cu drepturile E vorba aici de o distribuire echitabilă a veniturilor. Un alt punct important este faptul că utilizatorii trebuie uh, să transmită informații societăților colective în legătură cu utilizarea. Voi depune și un amendament în legătură cu evita abuzul utilizatorilor um, de um, al uh, sistemului de rezolvare a disputelor. Mai am și mici alte sugestii, dar care sunt uh, mai repede legate de formulare. Și acum Jürgen Kreuzmann. Mulțumesc, domnule președinte. Această propunere referitoare la dreptul de autor și la acordarea de licențe multiteritoriale pentru muzica pe internet. E o propunere bună a Comisiei care aduce în mod clar o valoare adăugată pentru cetățeni. Știm cu toții care este situația. Sunt foarte multe cazuri în care oamenilor li se neagă accesul la anumite portaluri de muzică pentru că nu uh, respectă anumite drepturi de autor. E o problemă foarte mare. Serviciile de muzică online uh, sunt gestionate în mod uh, diferit în diversele state membre și deci propunerea comisiei este salutară. Rolul organizațiilor de gestiune colectivă s-a modificat odată cu amploarea internetului. Și sunt foarte multe critici referitoare la acestea. E clar că ele trebuie să se deschidă noilor medii de comunicare. Cred că este bine dacă o concurență crescută duce la o mai bună orientare spre servicii a organizațiilor de gestiune colectivă și la competitivitatea acestora. Aceste organizații uh, trebuie să fie uh, trase la răspundere cu privire la modul în care se utilizează drepturile de autor. Și e clar că atunci când procesele durează uneori ani de zile, e nevoie să intervenim. E clar că trebuie să existe niște reguli mai clare cu privire la modul în care funcționează organizația de gestiune colectivă în, din toate punctele de vedere și transparență financiară, dar și toate celelalte domenii. Și um, acestea s-au dezvoltat și legislația în ceea ce le privește, s-au dezvoltat în mod diferit în diverse uh, sectoare din statele membre și de aceea e nevoie de o uh, perspectivă de ansamblu care să uniformizeze anumite cerințe. În ceea ce privește derogarea uh, micilor organizații de gestiune colectivă, cred că trebuie să rămânem flexibili. Trebuie să existe niște condiții care să nu discrimineze pe nimeni, și eu cred că ar trebui să se ia în considerare criteriile um, bunului simț și uh, ale proporționalității atunci când se impun uh, condiții. Și trebuie să rămânem la niște elemente care se poată fi puse în practică. Aștept cu nerăbdare colaborarea cu uh, raportorul și cu colegii și sper că vom avea în final un instrument bun pentru cetățenii noștri. Mulțumesc! Amelia Andersdotter. Um, thank you, Chair. Um, we uh, from the Greens welcome Mulțumesc, domnule președinte Verzi. Se bucură de propunerea raportorului de, pentru, de proiectul său de aviz. Considerăm că a abordat multe lucruri importante din directivă și uh, suntem mulțumiți și de propunerea Comisiei. Considerăm că în domeniul uh, gestiunii drepturilor colective e nevoie așa cum a spus și colegul liberal, de societăți colective mai inovante. E nevoie de o concurență între acestea pentru a reglementa mai bine piața. Verzii doresc să mai facă câteva propuneri pentru a îmbunătăți propunerea domnului Berlinger. De exemplu, dorim să adăugăm drepturile autorilor de a uh, exclude anumite opere din repertoriul uh, uh, unor uh, societăți de gestiune pentru a permite licențe libere, deschise pentru anumite uh, opere. Uh, considerăm că e nevoie și de alte condiții de transparență în legătură cu uh, ce trebuie să publice gestiunile organizațiile de gestiune uh, colectivă la dispoziția publicului. Considerăm că tarifele pentru operele muzicale trebuie să se bazeze pe standarde obiective și rezonabile, deci într-un, vom depune amendamente pentru a ne asigura că în stabilirea prețurilor pentru operele muzicale se respectă standarde rezonabile și obiective. Și se pune și problema aplicării directivei serviciilor. Din punctul de vedere al verzilor, noi considerăm că directiva servicii se aplică uh, acestor uh, organisme de gestiunea drepturilor colective. Până acum a existat o ambiguitate în legătură cu directiva serviciilor, dar ele se referă doar la drepturile de autor și nu la gestionarea colectivă a drepturilor. Vom coopera uh, în această primăvară cu colegii la acest aviz. Sunt convinsă că dezbaterile vor fi foarte interesante. Mulțumesc! Deci- Mulțumesc! Dau acum cuvântul reprezentantei Comisiei. Thank you, Mr. Chair, and, uh... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului Berlinger pentru munca depusă la acest aviz și tuturor raportorilor din umbră din partea grupurilor politice care au intervenit în dezbatere. Aș dori să repet ceea ce uh, a subliniat domnul Berlinger și alții, și anume nevoia ca această directivă să fie adoptată cât mai repede posibil. Ea a fost evitată de Parlament de mult timp. A fost în sfârșit uh, introdusă pe agenda de către Comisie și sperăm ca pe ultima sută de metri a mandatului acestui Parlament să reușim să încheiem acest dosar legislativ. Mulțumesc în numele Comisiei Parlamentului pentru eforturile depuse și pentru spiritul de cooperare în care se poartă discuțiile. Consiliul, în paralel, în președinția irlandeză, de asemenea face eforturi, în timp ce noi vorbim aici, ei se întâlnesc uh, nu departe de aici pentru a discuta propunerea revizuită a, propun- a președinției irlandeze și vedem anumite elemente uh, unde există convergență și unde Parlamentul și Consiliul au linii similare. Deci suntem uh, încrezători că există posibilitatea de a ajunge la un acord în acest dosar în perioada care rămâne până la încheierea mandatului Parlamentului European. Nu vreau să intru în detaliile amendamentelor care au fost depuse de raportor sau acelor care au fost uh, anunțate de ceilalți uh, interlocutori. Sunt mai multe elemente care sunt discutate și în alte comisii și la Consiliu. Nevoia de a clarifica faptul că directiva nu aduce prejudiciu unor forme de licențiere ca licențele extinse colective, posibilitatea de a avea obligații ale impuse utilizatorilor, de asemenea Uh, obligațiile impuse organizațiilor de gestiune colectivă cu privire la distribuirea corectă a banilor, a fondurilor colectate. Aceste elemente sunt discutate și la Consiliu și există și unele aspecte mai noi care au fost uh, introduse în dezbatere de domnul Berlinger și Comisia este pregătită să le discute cu dânsul. Vedem tendința în Parlament, dorința de a impune obligații directivei și organizațiilor care sunt în afara Uniunii Europene. Acest element nu se găsește în propunerea inițială a Comisiei și poate că ar fi bine să reflectăm mai mult asupra acestui aspect. În ce măsură va putea Uniunea Europeană să impună în mod eficace niște obligații asupra uh, unor organizații de gestiune colectivă în țări terțe. E o discuție pe care merită să o purtăm și, sigur, să privim subiectul și din punctul de vedere al organizațiilor de gestiune colectivă care sunt stabilite în Uniunea Europeană și care oferă licențe care acoperă nu doar teritoriul Uniunii Europene, ci și, de exemplu, Nordul Africii și Orientul Mijlociu. Deci e nevoie să reflectăm și să vedem dacă într-adevăr este potrivit ca țările terțe să uh, controleze și să impună condiții organizațiilor de gestiune corectivă care sunt uh, stabilite în Europa. În orice caz, um, aplicarea dispozițiilor directivei tuturor agenților independenți este o chestiune oarecum problematică. Dar vreau să mulțumesc uh, tuturor pentru disponibilitatea de a discuta pe baza propunerii comisiei și de a construi, um, de a aduce elemente în completarea acesteia și suntem deschiși să discutăm cu raportorul și cu restul membrilor acestei comisii cu privire la orice fel de propuneri suplimentare. Mulțumesc, comisie. Raportorul, um, domnule raportor, doriți să încheiați această dezbatere, domnule Berlinger? concludere, Pentru a încheia dezbaterea, aș vrea mai repede să răspund colegilor. Mai întâi, mă bucur mult pentru că eu am participat la lucrările în legătură cu drepturile de autor de mult timp. Și a existat un timp când o dezbatere ca aceasta nu ar fi putut avea loc, pentru că mulți erau uh, foarte înveșunați împotriva legiferării în acest domeniu. Fie când e vorba de legiferare, fie când e vorba de aplicarea legislației, pozițiile noastre erau foarte opuse și nu se reușea să se ajungă la un rezultat comun. Dar astăzi, inițiativa comisarului Barnier a contribuit la dezvoltarea, la deblocarea situației. Și a s-a concentrat pe un punct, nu pe toate aspectele, s-a concentrat pe aspectul crucial al gestionării drepturilor de autor. Astfel, s-au putut uh, aborda în mod activ uh, lucruri care fuseseră blocate de multă vreme. Într-un timp, teritorialitatea era apărată chiar de societățile de gestiune, ca formă nu neapărat ca monopol, ci uh, se cerea o, un exercițiu unic al, al funcțiilor. Astfel, s-a, s-a negat digitalizarea în sine pentru că, nime, pentru că webul, internetul nu are frontiere. Ați spus în intervențiile dumneavoastră un lucru just, și anume că depășirea teritorialității nu înseamnă depășirea subsidiarității, nu înseamnă că trebuie Uh, să uh, punem sub semnul întrebării drepturi uh, obținute, drepturi care există în anumite state membre. Deci, practic, nu dorim să aruncăm în aer nimic din ce s-a realizat în statele membre. Dorim doar să creăm condiții de um, circulația a drepturilor de autor. Trebuie de asemenea să evităm suprareglementarea sau reglementarea excesivă. Eu nu am discutat aici despre uh, regulamentul privind uh, uh, rezolvarea conflictelor, pentru că sunt aspecte strict juridice care vor fi abordate de Comisia Jurii. Um, tot Comisia Jurii va găsi uh, soluții în legătură cu obligațiile utilizatorilor. În amendamente se sugerează că uh, se poate îmbunătăți propunerea la acest nivel. Este importantă clarificarea problemei tarifelor și îmbunătățirea propunerii Comisiei în acest sens. Trebuie de asemenea clarificat uh, ambigu ambiguitatea relației cu directiva servicii. Dar pot să vă spun că colega Galo raportor la jurii, și-a pus această problemă în mod foarte clar. Înțeleg că nu doriți să intrăm prea mult în detalii și doriți suprapunerea cu um, legislația națională. S-a Uh, dat exemplul Finlandei, dorit să se evite ca uh, legislații avansate din anumite uh, țări să nu fie impactate în mod negativ. Ați spus că veți depune amendamente și sper că o veți face și că aceste amendamente vor contribui la îmbunătățirea avizului. Vreau să vă aduc aminte că, termenul, că există un termen pentru amendamente. Domnul președinte poate îl va menționa. Cred că e miercuri, dar domnul președinte ne va spune. Nu avem foarte mult timp la dispoziție. Termenul este strâns. Dar dorința noastră, ca și a dumneavoastră, este să folosim acest mandat, această legislatură pentru a ajunge la un rezultat în legătură cu această directivă. Doresc să vă aduc, anunț că va avea loc o ședință a raportorilor din umbră la Strasburg pentru a ne concilia pozițiile, pentru a vedea dacă putem ajunge la o poziție comună. Mai există o ipoteză ambițioasă a Comisiei poate să există influență și uh, în relațiile cu mm, statele terțe. Nu va fi ușor să introducem uh, raportul cu statele terțe, dar vom vedea ce va fi posibil. Îmi cer scuze dacă nu am răspuns tuturor colegilor, dar vom mai discuta, bineînțeles, la ședința cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Thanks to the rapporteur, I can confirm. Mulțumesc raportorului, pot să confirm că, într-adevăr, cu toții ne grăbim. Ne grăbim. Termenul pentru depunerea amendamentelor este fixat uh, pentru miercuri la prânz. Și ultimul punct de pe ordinea de zi este o dare de seamă privind trialogurile în curs de desfășurare. Au existat trei trialoguri care se concentrează pe dosarul Madurel, dosarul Carvalho și dosarul Eller. Primul dintre ele, pe dosarele Lambert și Matias, a avut loc pe 26 martie, celelalte pe 9 aprilie, 17 aprilie și 7 mai. Am să dau cuvântul doamnei Madurel și o să rog să ne informeze cu privire la trialogul în curs de desfășurare. Dar înainte să vă dau cuvântul, vreau să spun că la acest punct nu este prevăzută nicio dezbatere. Doamnă le aveți cuvântul. Fios, președinte, estamos... Mulțumesc, domnule președinte. Pregătim acum programele și politicile de viitor și ne aflăm la un punct de răscruce, mai ales în ceea ce privește investițiile în programul de cercetare. Este unul dintre pilonii importanți care ar trebui să permită Europei în următorii șapte ani să ajungă la o creștere mai importantă. Orizont 2020 este programul. Uh, și pot să vă spun că negocierile interinstituționale progresează. Um, încercăm să evaluăm uh, posibilitățile de compromis și obiectivul nostru este de a încheia cât mai repede negocierile pentru a ne asigura că programul Orizont 2020 poate fi pus în aplicare cât mai repede. Vreau să subliniez încă o dată că un acord în prima lectură depinde de rezultatele negocierilor. Și acestea trebuie sigur să oglindească și interesele și uh, îngrijorările Parlamentului European. Vreau să vă aduc aminte că poziția noastră a fost întotdeauna fermă și constructivă. Vrem ca acest program să fie adoptat în primă lectură, dar acest lucru nu trebuie să se întâmple um, în orice condiții. În ceea ce privește procedura, pot să vă informez că uh, au loc uh, o serie de reuniuni tehnice pe marginea acestui regulament și există uh, consens cu privire la marea parte a textului, dar există și niște puncte care sunt în continuare deschise, niște întrebări care deocamdată nu și-au găsit răspunsul și care sunt importante pentru noi. Sunt subiecte care trebuie negociate în trialog la nivel politic. Um, așa cum a spus și domnul președinte, în trialog pozițiile au reieșit și ele sunt diferite, nu s-a ajuns încă la un acord. O chestiune importantă este structura programului. Și din punctul de vedere al Parlamentului, este foarte important ca excelența științifică și dialogul cu societatea să se uh, oglindească în structura programului. Pentru acest lucru avem nevoie de un buget foarte clar pentru vizibilitatea programului. Acest lucru este fundamental. Programul Orizont 2020 vizează IMM-urile și le uh, implică. Acesta este o prioritate foarte importantă pentru noi. De aceea trebuie să furnizăm fondurile necesare și uh, o administrație centrală care să asigure implicarea IMM-urilor. În ceea ce privește finanțarea cercetării și dezvoltării, avem o poziție foarte clară. Vrem să promovăm energia curată și credem că Europa trebuie să aibă un rol de lider la nivel global în acest sens. Există multe chestiuni asupra cărora uh, s-a ajuns la acord. Întrebarea este cum să se pună în aplicare lucrurile. De exemplu, în ceea ce privește obligațiile, trebuie să găsim o soluție cu privire la punerea în aplicare a acestora. Mai sunt, uh, deci, aceste elemente care deocamdată rămân deschise și sperăm ca în următoarele săptămâni să putem să ajungem la un acord. Pentru că există voință în acest sens. Um, în paralel cu trialogul există dezbateri cu uh, comisarul um, și toată lumea este doritoare să facă progrese în acest dosar. Sper să ajungem la un acord cât mai rapid, dar acest lucru depinde de alocarea unor fonduri suficiente, pentru că altfel programul Orizont 2020 rămâne în aer. Eforturile noastre nu uh, trebuie să fie uh, limitate de o lipsă a fondurilor. Nu putem să acceptăm așa ceva. Și, domnule președinte, dacă mai Uh, dacă îmi permiteți, o să citesc uh, câteva uh, informații din partea domnului Eller, care își cere scuze că nu poate fi prezent astăzi și, de asemenea, din partea doamnei Carvalho. Domnul Eller dorește să vă informeze că Parlamentul își dorește o simplificare a modelului de finanțare. Acesta este un element hotărător. Apoi, Alte puncte importante pentru domnul Eller referitor la simplificare. În primul rând, uh, alocarea subvențiilor și aici se propune o limitare la un termen de 9 luni. Parlamentul ar dori 6 luni și poate că un compromis ar fi undeva între 6 și 9 luni. Simplificarea uh, necesită uh, niște reguli comune. Parlamentul nu dorește uh, să se prevadă um, reglementări suplimentare, norme suplimentare. E nevoie de flexibilitate în acest dosar și Parlamentul consideră că e bine să aibă o abordare prudentă. În ceea ce privește derogările, Comisia nu a oferit deocamdată suficiente infor- informații și poate că chestiunile care rămân ar putea fi rezolvate prin actele delegate. Parlamentul a propus uh, o tratare a acestui dosar în procedură accelerată și astfel um, s-ar putea încheia discuțiile pe acest dosar Uh, cât mai repede. Uh, Consiliul deocamdată este destul de uh, refractar, nu dorește un instrument nou, dar acceptă anumite elemente ale Parlamentului European. Și apoi, poziția Consiliului este cea mai dificilă pentru Parlamentul European. Un sistem de bonusuri ar uh, restrânge foarte tare fondurile și numărul proiectelor care ar putea fi utilizate în cadrul programului Orizont 2020. Și Consiliul nu a luat în considerare uh, opțiunea care a fost susținută de Parlament și de alte organizații, full cost. Sigur că dacă Consiliul nu Um, se mișcă absolut deloc, rămâne la fel de rigid uh, pe poziție, atunci e greu să ne imaginăm un compromis. Acestea ar fi observațiile domnului Eller și acum permiteți-mi să vă prezint comentariile doamnei Carvalho referitoare la progresul programelor uh, negocierilor privind programele specifice. Am să citesc uh, în engleză observațiile dânsei. În dialogul care a început în ianuarie, programele specifice sunt negociate ca parte a unui pachet împreună cu regulamentul și regulile de participare. În ceea ce privește aspectele cele mai pertinente pentru programul Orizont 2020, există o serie de priorități politice pentru Parlament. O abordare cuprinzătoare a ciclului inovării a extinderii participării și a sinergiilor cu alte fonduri. Orizont 2020 dorește să facă mai lină trecerea de la cercetarea științifică la exploatarea comercială. Ar trebui să acopere întregul uh, ciclu uh, producției pentru a um, impulsiona participarea industriei europene. De asemenea, este uh, susținută implicarea activă a IMM-urilor. Propunerea Parlamentului European crește bugetul pus la dispoziție pentru instrumentul pentru IMM-uri. De asemenea, crește participarea IMM-urilor de la 15 la 20%. În ceea ce privește participarea Orizont 2020 subliniază extinderea participării, menținând criteriul excelenței. Extinderea participării poate fi obținută prin încurajarea transparenței, simplificarea normelor și utilizarea instrumentelor, cum ar fi granturile și sistemele de twinning și permiteți-mi să vorbesc despre sinergiile cu alte fonduri disponibile. Excelența științifică și competitivitatea industrială trebuie uh, atinse în același timp uh, în care se face față provocărilor societății. Și această ambiție de a acoperi întregul ciclu al inovării necesită o abordare um, cuprinzătoare. De aceea, fondurile ar trebui să fie suplimentate cu alte surse de finanțare, mai ales fondurile structurale europene ar putea fi ar putea fi transferate în aval și în amonte către programul 2020 pentru a facilita trecerea produselor și ajungerea produselor pe piață. Și acum, pentru a încheia, doresc în numele celor trei raportori să mai spun că, sigur, cu mare plăcere așteptăm observațiile și dorințele tuturor colegilor, dorim să colaborăm cu toate grupurile politice și cu toți uh, eurodeputații și cu Consiliul, pentru ca în final să avem cel mai bun program cadru Orizont 2020 uh, în interesul tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această abordare foarte deschisă. Yes, I can speak on behalf. Și cred că sunt în sentimentul uh, întregii comisiei. comisii. În sensul că vă urăm mult succes în continuare la negocieri. Ultimul punct de pe ordinea de zi, diverse. Domnule Odi, Nu particip la coordonator, dar vreau să vă întreb, fără microfon. Oui, je, je vais vous demander, Monsieur le Président. Domnule președinte, vreau să vă întreb dacă puteți să ne spuneți câte ceva în ce privește acel backloading și cotele de emisii CO2. Ce se va întâmpla cu acest dosar? la comisia noastră, se va întoarce el la noi și pentru a nu evita ce s-a întâmplat în, pentru a evita ce s-a întâmplat în plenar, ar putea, am putea să invocăm articolul 50 în ce privește cele două comisii, ca să nu existe conflicte între cele două comisii. Mi-aș dori să știu, deci, cum va fi abordat acest dosar uh, în comisia noastră. Mulțumesc. Președintele, va trebui să întrebăm pe cei de la Envi pentru că ei sunt uh, lideri pe acest dosar. Vă rog. Doamna Color? Fără microfon, doamna Corhola. Sorry, I happen to be the responsible uh, Da, eu sunt uh, raportor din partea PP-ului La Comisia Envi. Da, la Comisia Envi. Și am date cum că nu se va discuta numai în Envi acest dosar. Vom vota asupra lui pe 19 iunie și în plenară se va vota la începutul lunii iulie. E păcat, pentru că personal cred că ITRE ar trebui să aibă cuvânt de spus pe acest subiect. E ceva foarte interesant, un subiect controversat. Și nu mi-ar place ca numai Envy să se ocupe de acest subiect. O să încerc să văd ce putem face, în sensul că Aș dori ca vocea PP-ului să fie cât se poate de prezentă de-a lungul acestui proces. Mulțumesc, doamna Corhola, spune președintele. Vom contacta președintele Comisiei Envi, care este raportor. După câte știu eu, coordonatorii de la Envi au stabilit data de 27 mai ca dată limită pentru amendamente și la plenara din iulie se va vota, într-adevăr, așa cum a spus și doamna Corhola, dar eh, îi vom contacta și vom reveni. Alte lucruri la diverse? Se pare că nu. Următoarea ședință, pe 29 și 30 mai, la ora 9. Vă mulțumesc! O seară plăcută!